Il Presidente. Care colleghe e cari colleghi, signor Commissario, la seduta è aperta. Stimați colegi, domnule comisar, am declarat deschisă reuniunea de astăzi. Primul punct din ordinea de zi este declarația Comisiei privind uh, problema E. coli în statele membre și voi da cuvântul domnului comisar Dali pentru 5 minute aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumesc tuturor pentru șansa de a vă informa privind evoluțiile referitoare la infecția cu E. coli. Mă preocupă foarte mult problema morților și a bolilor pe care această problemă provocat-o în Europa și vreau încă o dată să folosesc această șansă să transmit condoleanțele celor care suferă din această cauză. Vreau să spun că situația este în evoluție. Există acum peste 1600 de um, companii care produc uh, asemenea probleme. Conform ultimelor informații, această infecție a dus la 21 de morți în Germania și una în Suedia. Sunt, apar și cazuri în alte state, 11 state membre. În Elveția, de exemplu, s-au raportat niște caze și în Statele Unite patru. Epicentru bolii este încă în zona din jurul Hamburgului, în nordul Germaniei. Majoritatea cazurilor din afara Germaniei se referă fie la cetățeni germani care au călătorit, fie uh, cei care s-au dus în această zonă din Germania. Deci, ce face Comisia Europeană pentru a rezolva problema acestei infecții? În primul rând am activat imediat toate rețelele care se ocupă de gestionarea crizelor. Rețelele sunt în contact zilnic și permit schimbul de informații imediat, punând, bineînțeles, bazele acestei combateri. Comisia are reuniuni zilnice cu autoritățile de sănătate publică și cu autoritățile privind siguranța alimentară pentru a discuta evoluția acestei infecții. Se iau măsuri pentru a preveni infecția și pentru a-i trata pe cei afectați. Sistemul de rap, alertă rapidă a fost baza schimburilor de informații. În al doilea rând, am solicitat Centrului European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor să facă o evaluare de impact științifică care este actualizată pe măsură ce evoluează situația. Acum avem o definiție a Uniunii Europene care va permite statelor membre să aibă aceeași abordare în această situație. S-au folosit și chestionare în rândul pacienților pentru a fi um, comparate. Uh, centrul despre care vorbeam împreună cu autoritățile din materie alimentară au pus la punct o serie de măsuri și sfaturi adresate publicului. El există acum în toate limbile pe site-ul Comisiei am uh, rugat centrul respectiv să pună la punct cele mai bune practici, implicând și statele membre și profesioniștii. Laboratoarele de la Roma au uh, pus la punct în timp record o metodă rapidă de a detecta uh, foarte rapid bacteria E. coli. În cele din urmă vreau să spun că percepția publică este foarte importantă. Comisia face actualizări zilnice cu rețelele respective și cu autoritățile din domeniul alimentar și actualizează datele de pe site-ul nostru. Îndemn deputații din Parlament uh, să susțină aceste comunicări adresate publicului pentru a reduce nivelul de teamă inutilă. Vreau să vă asigur că, de fapt, Comisia împreună cu agențiile sale este implicată împreună cu ministerele din statele membre să le susțină pentru a limita această infecție. Dorim să continuăm investigația pentru a vedea care este sursa acestei contaminări. Și această activitate se desfășoară în acest moment. În timpul Consiliului de ieri am cerut Germaniei să întărească supravegherea, controlul infecției și măsurile respective pentru a identifica sursa acestei infecții și pentru a limita răspândirea infecției. De asemenea, trebuie rezolvat foarte curând sursa acestei contaminări. Autoritățile germane au acceptat propunerile Comisiei de a trimite în Germania experți în epidemiologia bolilor uh, provocate de alimente, duminică 15 iunie, 5 iunie am început această activitate de a-i susține autoritățile germane, de a verifica rezultatele și de a contribui la acțiunea de identificare a surselor. După cum știm, Inițial, autoritățile germane au acuzat Spania, dar această acuzație nu s-a confirmat. Duminică 5 iunie, germani, autoritățile germane au notificat uh, Comisia Europeană că pe baza analizei epidemiologice se pare că e vorba de niște boabe încolțite de fasole care ar fi uh, la originea acestei uh, um, infecții de la o fermă de undeva din nordul Germaniei informația a fost transmisă imediat la toate statele membre prin sistemul rapid de alertă pentru alimente și furaje. Comisia urmărește îndeaproape toată evoluție și va hotărî apropo de cursul care trebuie um, urmat în această domeniu pentru a vedea care sunt descoperirile epidemiologice. Deocamdată nu avem alte rezultate. Aș dori să accentuez că este foarte important ca autoritățile naționale să nu se grăbească să dea informații privind sursa infecției, care nu sunt dovedite prin analize bacteriologice, pentru că asta răspundește o teamă nejustificată la nivelul populației europene și creează probleme pentru producătorii de alimente care vând produse în interiorul Uniunii Europene și în afara Uniunii Europene se desfășoară, cum spuneam, o anchetă intensivă, dar nu trebuie să tragem concluzii premature. În, din acest punct de vedere, vreau să mă refer la ultimele informații primite din Germania cu privire la suspiciunea respectivă și anume boabele de fasole încolsivă încolțită. Sunt concluzii premature și trebuie evitate, ceea ce ilustrează faptul că statele membre trebuie să introducă uh, alerte bine susținute în sistemul de alerte și trebuie să aibă, să, fie, să aibă încredere în dovezile științifice care susțin aceste bănuieli. Pentru a apăra piața internă trebuie să întreprindem acțiuni rapide și decisive. Dacă putem să facem acest lucru, putem să tragem niște învățăminte din această criză și să ne îmbunătățim asistența. Sistemul nostru funcționează, spun acest lucru încă o dată. Trebuie să tragem niște învățăminte pe măsură ce funcționează și cred că este responsabilitatea noastră să fim flexibili și să acționăm repede, să ne adaptăm procedurile foarte repede pentru a reacționa la acest gen de incidente coordonarea și comunicarea rămân esența capacității noastre de a reacționa în aceste evenimente. Trebuie de să tragem învățăminte din această situație. Mai am de să vreau să mă refer la încă două aspecte. Unu, interzicerea anumitor produse. Aș vrea să accentuez încă o dată că această infecție este limitată la o zonă din jurul orașului Hamburg, deci nu este niciun motiv să se ia măsuri la nivel european. În lumina acestui fapt și datorită pașilor întreprinși pentru identificarea surselor, considerăm că interdicția unui produs anume este disproporționată. În același timp, sunt sensibil la impactul financiar pe care îl are criza asupra fermierilor, mai ales producătorii de legume. De aceea, colaborăm îndeaproape cu, cu domnul Cioloș, comisarul de resort, pentru a face față situației grele a celor care sunt afectați de această criză. Ministrii agriculturii au astăzi un consiliu extraordinar pentru a se referi la problema E. coli și după ce voi uh, termina discuția cu dumneavoastră, mă voi întoarce la Bruxelles ca să fiu cu uh, colegii mei și cu domnul comisar Cioloș în timpul acestei sesiuni, uh, reuniuni extraordinare Consiliului pentru Agricultură. Ne preocupă și țările terțe, Rusia, de exemplu, pentru că noi considerăm că reacția lor este disproporționată. Comisia lucrează cu statele membre mână în mână pentru a pune capăt acestei infecții cât mai curând cu putință și insist că suntem cu toții preocupați ca în asemenea situație, asta, asta nu este o problemă locală, ci este o problemă europeană. Mulțumesc foarte mult! Grazie, signor Commissario, anche per la esauriente... Mulțumesc, domnule comisar, pentru această prezentare și acum aș dori să dau cuvântul vorbitorilor în numele grupurilor politice. Domnul Peter Lize, două minute. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Mulțumesc domnului comisar Dali pentru faptul că a pus, în, uh, a pus accentul pe pacienți, pentru că e vorba de sute de oameni care sunt s-au îmbolnăvit grav. Personalul medical din nordul Germaniei luptă la limită uh, Uh, deja au murit 22 de oameni și Consiliul de ieri în Consiliul de ieri, reprezentantul Luxemburgului a spus că uh, daunele economice pot fi reparate, însă cele omenești nu. De aceea vreau, în primul rând, să vă rog să avem înțelegere pentru faptul că se fac avertizări chiar atunci când nu se știe 100% unde este sursa, atunci când se suspectează că sursa respectivă ar fi uh, una anume. Uh, Totuși, sursele trebuie să fie identificate cu, cu certitudine și de aceea uh, mulțumesc uh, instituțiilor europene și comisarului Dali pentru faptul că au oferit sprijin și pentru că Uniunea Europeană, prin uh, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară, EFSA, uh, sprijină ancheta epidemiologică. Eu, ca uh, eurodeputat german, nu pot să vin totuși și să spun că totuși merge bine. Uh, pentru că în gestionarea crizei au existat probleme. De exemplu, senatoarea pentru sănătate din Hamburg a anunțat publicul, ceea ce eu cred că este corect, chiar dacă nu exista o certitudine 100% în ceea ce privește uh, veții spanioli, pentru că el se găsea pe uh, acei, uh, se găsea ecoli pe acei castraveți, dar nu uh, acest, această tulpină, EHEC, uh, și cu câteva ore mai târziu, o jumătate de zi mai târziu, a fost informată uh, Comisia Europeană și autoritățile spaniole, ceea ce nu e bine. Uh, trebuie să vedem în Germania, la nivel intern, cum reușim să ne eficientizăm procedurile. Însă, cu toți împreună trebuie să ne concentrăm asupra nu asupra uh, sursei, și anume dacă e în Germania sau în Spania sau de unde vine acest agent patogen, ci trebuie să-l găsim și să-l combatem. Domnule comisar, în ultima sesiune plenară am discutat despre rezistența la antibiotice și am adoptat o rezoluție atunci. Chiar dacă acest agent patogen nu ar trebui să fie tratat cu antibiotice, pentru că este rezistent la foarte multe antibiotice obișnuite, și acest subiect este un subiect care ne va preocupa pe termen lung. Acest caz ne arată că trebuie să uh, adoptăm, să acționăm și mai repede în acest sens. Deci, uh, există rezistență la antibiotice și trebuie să ne focalizăm asupra acestor tipuri de agenți patogeni. Mulțumesc, domnule Lize. Vreau să-i rog pe colegi să respecte timpul alocat. Acum dau cuvântul doamnei Linda McEwen, un minut și jumătate. Um, thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Aveți dreptate, domnule comisar. Este o problemă foarte gravă de sănătate publică și ar trebui să ne concentrăm acum asupra îngrijirii bolnavilor și asupra identificării sursei de infecție. Dar trebuie să analizăm și situația pe termen lung, să vedem cum putem împiedica această situație să se repete. Uh, M-am întâlnit acum câteva săptămâni cu reprezentanții uh, Departamentului de Agricultură din uh, state, care mi-a spus că, care mi-a vorbit despre situația uh, din state și um, noi am spus că situația noastră este puțin diferită și acum avem această problemă și trebuie să ne întrebăm dacă practicile noastre agricole se leagă despre uh, Um, de agricultura intensivă, despre utilizarea sau suprautilizarea antibioticilor uh, la animalele vii, uh, poate ne-ar fi ajutat să avem o etichetare mai bună ca să identificăm mai bine sursa contaminării. Știu că uh, Consiliul nu e aici, dar Consiliul se împotrivește acestei etichetări a țării de origine și sper să asculte această dezbatere și pe viitor. Trebuie deci să investigăm foarte clar pentru uh, situația pe termen lung și să învățăm lecții și să tragem învățăminte pe care să le integrăm în politici. Prea adesea auzim uh, de la Comisie și de la eurodeputați că există o suprareglementare. Dar încep să mă întreb dacă nu cumva uh, punem uh, nevoile pieței deasupra protecției consumatorului. Uh, pentru că nu va fi suficient să uh, facem uh, lucrurile ca de obicei, pentru că nu e normal ca oamenii să mănânce salată și să moară din cauza asta. Trebuie să schimbăm cumva lucrurile. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc foarte mult. Acum îi dau cuvântul doamnei Lepaș pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule comisar, că ați vorbit despre victime și bolnavi Evident că trebuie să ne gândim în primul rând la ei uh, și la fermierii care se află într-o situație dificilă pe care o înțelegem. Trei puncte. În primul rând, apărăm principiul precauției care s-a aplicat aici, nu putem să ne plângem și trebuie, evident, să ne asumăm consecințele prioritatea despre care vorbeați mai devreme sunt oamenii înainte de problemele economice pe care le putem trata. Moartea, din păcate, este definitivă. Apoi, sunt de acord cu cele spuse de doamna McAvan privind importanța trasabilității. Vorbim astăzi de etichetare, care este fundamentală. Etichetarea trebuie să fie completă, trasabilitatea trebuie să ne permită să știm de unde vin produsele. Și în al treilea rând, în ce privește problema esențială a fondului, a fondului probleme. Nu știm totul, nu suntem într-o incertitudine științifică. Să recunoaștem că uneori ignorăm cum stau lucrurile. Nu putem să știm toți, nu put, să știm totul, nu putem să contestăm ce hotărâri s-au luat și cred că aici aceasta este vorba de principiul de, al precauției care trebuie să aibă prevalență. Mulțumesc foarte mult. Acum are cuvântul doamna Nicholson. Un minut. Uh, Domnul Nic uh, I... Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori și eu să-mi explic, să-mi exprim uh, uh empatia cu cei care au fost afectați. Uh, sigur că viețile omenești nu mai pot fi uh, aduse înapoi, însă putem să acționăm pe termen lung. Însă, am văzut cât de rău este să tragi concluzii la o, într-un moment uh, mult prea timpuriu. Sigur că pot să înțeleg uh, supărarea uh, colegilor spanioli și a tuturor producătorilor de acolo. Poate că se pot găsi modalități prin care să-i recompensăm, însă viețile nu pot fi restabilite. Cred că trebuie să învățăm că e nevoie de o bază solidă de reacție, așa cum a spus și domnul comisar. Trebuie să găsim o, solu- o soluție cât mai rapidă în momentul de față și trebuie să ne îmbunătățim mecanismele de răspuns la astfel de situații pe termen lung. Uh, cred că e foarte ușor privind în urmă să spui ce ar trebui făcut, ce n-am făcut, ce ar fi trebuit să facem mai bine. Însă acum, tocmai având această situație, și privind în urmă, putem să luăm pași pentru viitor pentru ca astfel de situații să nu se repete. Și, într-adevăr, domnule, de, domnule comisar, trebuie să învățăm din greșelile noastre, greșelile trebuie să fie corectate și să ne asigurăm că nu se vor repeta niciodată. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Nicholson. Are acum cuvântul două minute și jumătate, doamna Rebecca Harms. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, ați spus foarte corect mult prea mulți oameni au murit, mulți prea mulți s-au îmbolnăvit prin uh, datorită acestui agent patogen, EHEC, ceea ce este regretabil, într-adevăr. Și eu cred că situația în care am ajuns ne arată că nici Germania, nici Uniunea Europeană nu sunt pregătite să facă față unei astfel de epidemii de EHEC, așa cum o uh, trăim astăzi. Și văd că, prin comparație cu alte țări, ne dăm seama că putem să facem mai bine. Statele Unite, din anii 80, uh, fac eforturi foarte serioase de cercetare uh, în uh, astfel de situații. Există o obligație de raportare, există la Atlanta o autoritate centralizată care are competențe de a interveni direct dacă apare o epidemie. Uh, Însă, în Germania avem două ministere eh, la nivel federal care sunt eh, responsabile, care în mod clar nu s-au putut pune de acord cine anume să preia răspunderea. De asemenea, mai avem ministere la nivelul landurilor care trebuie și care vor și trebuie să preia răspunderea și care sunt supra-solicitate în mod clar. Am avut probleme de comunicare între laboratoare și politicieni și anume când intervin eh, politicienii, când intervine lumea științifică deocamdată e o mare nebuloasă și eu pot să înțeleg dacă o uh, ministră primește informații conform cărora uh, casaveții sunt de vină să transmită și o avertizare. Dar unde este exactitatea uh, de detalii? Unde, cine are competența de a lua decizia finală? Și uh, acum se discută despre germenii de fasole și am senzația că s-a acționat la fel de uh, rapid și de pompieristic ca și cu uh, casaveții, pentru că nu există o dovadă științifică care să spună că, de fapt, acești germeni sunt de vină. Deci, avem nevoie de o obligație de raportare în întreaga Europa, avem nevoie de laboratoare centrale și de o autoritate centrală la nivelul Uniunii Europene care, în astfel de situații de epidemie, să aibă și competența de decizie. Eu cred că asta ar fi uh, soluția potrivită. Vreau să-i mulțumesc domnului Liza pentru că a vorbit despre problema antibioticelor. Și aici cred că ne confruntăm cu faptul că, de fapt, cunoaștem problemele de mai mult timp, însă nu reușim să ne impunem în fața uh, sectorului farmaceutic și a uh, producătorilor, uh, a crescătorilor de animale la, în masă, nu suntem suficient de consecvenți pentru că avem două mari probleme, EHEC și rezistența la antibiotice. Mulțumesc, doamnă. Are acum cuvântul doamna Sabine Vils. Două minute. Mulțumesc. Epidemia HEC ne arată sistemul, de fapt, eroarea de sistem la nivel european, eroarea de sistem a pieței liberalizate. Pentru că dacă profitul are uh, întâietate în fața protecției, atunci sigur că siguranța alimentelor nu se mai află nicăieri. Uh, în Germania au murit deja 22 de persoane în urma infecției cu EHEC. Există mai mult de 1500 de cazuri de îmbolnăvit La mai mult de 600 de pacienți uh, sau, sau mai mult de 600 de pacienți au fost uh, identificați cu sindromul hemolitic uremic, care poate să ducă la insuficiență renală. Deja această epidemie e în curs de două săptămâni și cauza nu este încă clară. Și la uh, dacă am avea o producție locală și o desfacere locală a legumelor, atunci nu ar apărea astfel de situații. Însă, problema este că noi avem niște condiții de producție anonime, uh, căi de transport foarte lungi și de aceea este foarte, foarte greu să um, asigurăm trasabilitatea, originea um, alimentelor. Însă, trasabilitatea este absolut esențială pentru siguranța alimentară și consumatorii au dreptul să afle unde și cum au fost produse alimentele pe care le cumpără. Uh, guvernul din Germania a eșuat complet în gestionarea epidemiei EHEC. Au fost uh, probleme de comunicare între guvernele landurilor și guvernul federal, iar uh, consumatorul a, fost, a rămas undeva pierdut pe drum. De aceea avem nevoie de o schimbare radicală de mentalitate în politica agricolă. Alimentele trebuie să fie sigure. Însă și producătorii agricoli ar trebui să fie uh, protejați de uh, riscuri economice pe care nu le pot prevedea. De aceea și politica agricolă și cea a dezvoltării rurale trebuie să pună accentul pe o decentralizare a structurilor de producție și de desfacere a alimentelor. Mulțumesc! La parola al onorevole... Mulțumesc! Are acum cuvântul domnul Sosa Wagner. Un minut și jumătate. Microf. Intervenție fără microfon. Señor președinte. Domnule președinte, vreau să mă refer la trei chestiuni. Sunt nepotul unui german și iubesc această țară, dar este evident că autoritățile germane au acționat aici cu multă imprudență și cu multă grabă. Pe de altă parte, dacă analizăm acțiunile europene, ne dăm seama că cele desfășurate de EFSA și de Comisie au fost uh, cam încete și cam imprecise. Nu au reușit nici să coordoneze, nici să mm, conducă aceste acțiuni. În al treilea rând, cei prejudiciați au dreptul să fie despăgubiți economic foarte rapid. Dar, în acest moment, propun acestui Parlament ca noi ceilalți să organizăm la Bruxelles sau aici la Strasbourg o demonstrație de gastronomie europeană bazată pe castravete trebuie să ar, spălăm onoarea pierdută și să-i aducem un omagiu scriitorului german Heinrich Bell, pentru că e vorba de onoarea producătorilor de castraveți, iar Europa este scena potrivită pentru acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Sosa! Să trecem acum la domnul Hernanz Garcia. Doamna Hernanz Garcia. Mulțumesc, domnule președinte! În primul rând, vreau să adresez condolanțe celor care și-au pierdut viața, familiilor lor, în Germania și în Suedia. Este, această criză este dovada că Uniunea Europeană trebuie să își îmbunătățească sistemul de alertă alimentară și coordonarea internă. Statele membre au arătat că nu sunt eficace, că nu pot acționa cum trebuie și nici acum, după 23 de morți, nu știm de unde vine problema. Comisia Europeană s-a gândit la problemele acestea care provoacă uh, acest lucru care prin lipsa de acțiune în această cauză s-a văzut că s-a dus la dezastre economice, distrugerea, pierderea locurilor de muncă, muncă și bineînțeles o criză sanitară care duce la riscuri foarte înalte privind sănătatea populației. Pentru că dumneavoastră, comisia, v-ați făcut ecoul declarațiilor irresponsabile ale autorităților germane care s-au referit la ferme din Spaniola, populația era expusă fără să știe la bacteria respectivă. Da, așa că cetățenii erau expuși mai mult decât oricând puteau mânca ceva care să le facă rău. Comisia Europeană ar trebui astăzi la Consiliul de Agricultură care are loc la Luxemburg la două după amiază să utilizeze parte din milioanele de euro care există rămase din uh, neutilizați din PAC. Banii aceștia, 250 de milioane de euro, ar trebui să fie folosiți pentru a repara pagubele uh, produse ar trebui să existe o soluție legală care s-a găsit și în alte condiții, în alte situații, cum ar fi dioxina. Așa că, domnilor comisari, domnilor miniștri, astăzi trebuie să fiți la înălțimea răspunderii dumneavoastră. Autoritățile germane toți cei care sunt responsabile de aceste acuzații nefondate trebuie să susțină acest lucru fără niciun fel de ezitare, din principiu. Campaniile de comunicare pentru întărirea încrederii consumatorilor trebuie să fie desfășurate. De asemenea, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Iar acum, domnului Scapulosantus, un minut și jumătate. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte Epidemia din Germania ne pune într-o situație foarte dificilă. Trebuie să gestionăm o criză și este, pe departe, cea mai puternică criză pe care ne-o putem aminti și uh, Comisia Europeană și Germania nu au acționat așa cum ar fi trebuit, ceea ce a dus la tra- tragedii. Au fost foarte multe decese, sunt foarte mulți uh, bolnavi și am ajuns și la o criză de încredere în ceea ce privește alimentele și consecințe economice, firește și societatea europeană trebuie să așteaptă un, o reacție rapidă din partea Comisiei. Dar trebuie de asemenea să facem ceva și legat de consecințele care afectează și producătorii, producătorii de legume care au fost deja menționați, pentru că aceștia au fost învinovățiți pe nedrept și au pierdut venituri și și-au periclitat viitorul. Deci trebuie să acționăm preventiv, astfel încât să evităm situații de acest gen pe viitor. Un domeniu la care trebuie să mai lucrăm este îmbunătățirea sistemului de monitorizare pentru utilizarea antibioticelor la animale. Acest lucru s-a menționat și în alte dezbateri, acum vreo lună. În al doilea rând, trebuie să ne concentrăm asupra a noi politici agricole comune, în care sistemul de stimulente ar trebui să promoveze durabilitatea și calitatea uh, Uh, asta dorește grupul social-democrat de foarte multă vreme. Președintele, mulțumesc foarte mult. Acum, doamna Frederic Ries, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Bilanțul este foarte grav, 23 de morți, mii de răniți, iar autoritățile germane nu au reușit să identifice clar originea acestei epidemii legumele din Europa sunt acum uh, la colț și este o criză economică, dar și o criză socială și bineînțeles că se cer compensații, domn, compensații. Domnul comisar a spus acest lucru, ministrii agriculturii vor avea reuniune la Luxemburg astăzi după amiază. Dar, pe lângă ce s-a spus despre principiul precauției al trasabilității, este vorba să știm cum Uh, această alertă generală care uh, s-a referit la castravetele din Spania, cum a fost posibil așa ceva? Cum e posibil să tragem niște concluzii din această criză foarte gravă pentru ca sistemul nostru de alertă alimentară să se bazeze pe dovezi științifice durabile, sustenabile? Mulțumesc și acum cuvântul Janus Wojciechowski, un minut panie przewodniczący! przyłączam się do wyrazów. mulțumesc domnule președinte aș dori să mă alătur și eu celor care au transmis condoleanțe pentru victime. Avem foarte multe lucruri de clarificat aici. Trebuie să identificăm sursa și cauzele epidemiei uh, și, de asemenea, și cauza pentru care s-au diseminat informații false legate de această epidemie în toată lumea, lucru care a fost uh, în detrimentul uh, economiei europene. Trebuie să analizăm cauzele epidemiei și, în special, trebuie să analizăm creșterea animalelor la nivel industrial, acolo unde se folosesc antibioticele foarte mult și sunt de acord cu cei care au spus că dacă se folosesc antibioticele pe scară atât de largă, atunci nu e deloc de mirare că există anumite uh, tipuri de bacterii care sunt rezistente la uh, antibiotice. Ar trebui, deci, ca această creștere a animalelor și folosirea uh, antibioticelor în creșterea animalelor să fie limitată. Și sunt de acord cu uh, cei care au spus că trebuie să uh, se plătească aceste consecințe. Mulțumesc, Martin Hausing, un minut. Mulțumesc. EHEC nu este o problemă nouă, însă constatăm că Europa nu este pregătită nici astăzi pentru astfel de criză. A durat foarte mult până când s-au notificat uh, situațiile și deja au trecut trei săptămâni fără să găsim o soluție. Uh, consumatorii, oamenii trebuie să aibă întotdeauna prioritate în fața intereselor economice, însă trebuie să fie foarte clar cine avertizează, când, cine, își, cine preia apoi responsabilitatea pentru avertizări, când intră în acțiune Comisia Europeană. În Germania, 16 landuri sunt uh, um, responsabile, două ministere, nu este suficient pentru astfel de criză aici. Autoritățile europene trebuie să acționeze. Eu cred că nu am uh, învățat lecțiile din criza anilor 90, ceea ce trebuie să facem acum rapid. Avem nevoie de o transparență clară privind alimentele, trebuie să avem o trasabilitate clară, avem nevoie de o indicare clară a originii și avem nevoie de uh, un organism european care să poată să intervină și care să coordoneze lumea științifică, lumea medicală și lumea politică. Mulțumesc! Mulțumesc! Are acum cuvântul doamna Fer domnul Ferreira. Pentru turbilion de notițe contradictorii sobre a origem deste... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte am văzut foarte multe știri contradictorii și cred că ar fi cazul să clarificăm niște lucruri. La două săptămâni după ce s-au raportat primele cazuri și la mai bine de o lună după ce a izbucnit criza, noi încă nu reușim să aflăm care este adevărata sursa acestei epidemii. Și acest lucru s-a menționat deja. Asta este o lipsă a siguranței alimentare și ar, uh, aș dori să vă reamintesc uh, că am avut dezbateri recente pe această temă și aceste cazuri nu trebuie să fie separate de politica agricolă, care se uh, concentrează asupra producției la scară, margă și, la scară largă și a exportului pentru că a, așa trebuie să asigurăm o mai bună calitate, trasabilitate și siguranță. Și trebuie să compensăm fermierii, nu doar pe cei din zona respectivă, din zona în care s-a întâmplat epidemia. Avem nevoie de măsuri comunitare, pentru că uh, politica agricolă comună este comună, deci nu avem soluții naționale care ar fi uh, inechitabile. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Acum domnul Nick Griffin pentru un minut. În primul rând au fost castraveții, ieri au fost, a fost fasolea, azi nu mai e fasolea. Adevărul este că experții nu știu și de fiecare dată când se fac asemenea acuzații, distrug locurile de muncă și posibilitatea de a-ți câștiga existența. Criza asta, infecția asta are ceva foarte ciudat. Acolo afectează persoane care nu au mai fost afectate în alte epidemii de E. coli. Se extind în locuri unde nu exista înainte și ca o, spre deosebire de infecție normală, nu poate fi trasată. Toate aceste elemente arată că în diverse țări, cum ar fi uh, Irakul, Marea Britanie, Stata, Statele Unite, sau uh, au avut loc experimente cu E. coli ca armă biologică. N-ar trebui oare să ne gândim că poate este un instrument, poate este un test de terorism biologic? Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, care acum cuvântul, două minute, doamna Françoise Grostet. Mulțumesc, domnule președinte. Situația este foarte gravă, pentru că această epidemie este la fel de misterioasă ca la început și mă gândesc la neliniștea bolnavilor și bineînțeles că nu putem decât să deplângem morțile. Trebuie foarte multă rigoare când ce privește sănătatea publică europeană și trebuie să înțelegem că trebuie să colaborăm cu industria farmaceutică și cu cercetătorii pentru a răspunde eficace la o asemenea situație și să le dăm și mijloacele necesare. Bacteria duce la pierderi de vieți, mult prea multe pierderi de vieți și costă foarte mult, îi costă mult pe agricultori. Și pe termen lung uh, subminează încrederea consumatorilor în producția agricultură și în industria agroalimentară. Așa că, care sunt de fapt cele mai controlate și cele mai sigure din lume. După castravete, eu știu, soia, salata, uh, roșia, care vor fi victimele acestei psihoze? Consecințele economice sunt foarte grave pentru agricultori, iar sistemul de alertă a funcționat foarte bine. Problema este că, de fapt, Comisia Europeană nu are mijloacele și posibilitatea de a controla veridicitatea uh, informațiilor transmise de un stat membru. Barterile circulă astăzi mai repede decât în trecut, deci trebuie să acceptăm consecințele în ceea ce privește comunicarea privind gestionarea acestei crize. E nevoie să revenim la experiențe, experimente, trebuie să ne gândim la controle suplimentare înainte de a lua ca atare afirmațiile unei agenții naționale sau regionale. Criza aceasta justifia, justifică în totalitate întărirea trasabilității mărfurilor alimentare, obligația indicării țării de origine sau a locului de proveniență, nu este prevăzută, din păcate, astăzi decât în anumite cazuri limitate. Ar trebui să extindem această obligație la un număr mult mai mare de produse alimentare. Astfel am putea identifica mai rapid în caz de criză sanitară sursele de contaminare și să împiedicăm și să-i prevenim pe consumatorii implicați mult mai repede. Mulțumesc foarte mult! Acum are cuvântul domnul Joe Linen, două minute domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Producătorii agricoli pot să primească despăgubiri, însă viețile oamenilor nu mai pot fi restabilite. Și, într-adevăr, uh, Condoleanțele și compasiunea noastră merg către toți cei care au decedat, către cei care se află în spitale. Această situație este dramatică și este absolut inacceptabilă. E inacceptabil ca la trei săptămâni după izbucnirea acestei epidemii nu, să nu știm încă unde este cauza. În Europa nu ar trebui să se întâmple așa ceva. Trebuie să învățăm mai multe lecții. În primul rând, trebuie să căutăm sursa și să vedem dacă acolo există practici neconforme în producția de alimente sau în lanțul alimentar. Pentru că avem o legislație de 20 de ani de zile și avem o întreagă rețea de standarde, de norme europene care sunt destul de ridicate, însă în continuare suntem fragili și vedem că întotdeauna există, în continuare există în legislația alimentară lacune și aici trebuie să învățăm lecții. Uh, de asemenea, putem să constatăm că există un adevărat uh, haos uh, de comunicare, canalele de comunicare nu funcționează cum ar trebui și avem nevoie în mod clar de mai multă Europa, ceea ce au spus și ceilalți colegi. Dacă la nivel regional sau la nivel național există câte o autoritate pe aici pe acolo care dă avertizări pentru întreaga Europa, atunci lucrurile vor merge prost. Și eu cred că Uh, domnule comisar, într-adevăr, ați intervenit bine până acum, dar avem nevoie de un sistem mai bun, un sistem rapid de alertă, uh, un sistem prin care să se notifice mai rapid și să se găsească mai rapid cauzele infecțiilor. Mulțumesc, domnule Leiner. Are acum cuvântul doamna Antonia Parvanova. Un minut. Mulțumesc, dragi colegi. În timp ce până la urmă toată lumea încearcă să identifice cauzele epidemiei, tot nu avem nicio dovadă concretă și ar trebui să luăm în calcul toate scenariile, inclusiv potențiala neglijență sau um, introducerea intenționată a bacteriei în lanțul alimentar. Trebuie să știm cum a fost creată această bacterie, trebuie să cercetăm lucrurile și aș uh, dori să vorbesc și despre modul în care evenimentele au fost transmise publicului german de către autoritățile germane și europene cu cu consecințe foarte grave pentru uh, sectorul de legume și fructe, nu doar în Spania, ci în toată Uniunea Europeană. Nu e prima oară când avem o problemă legată de siguranța alimentară în Germania și aș sugera uh, Comisiei să ajute uh, autoritățile germane să crească trasabilitatea și controlul procedurilor din Germania, dar și din alte state membre. E nevoie de transparență pentru a păstra încrederea consumatorilor și trebuie să avem informații la dispoziție. Dar modul în care se comunică aceste informații nu ar trebui să declanșeze temere ale consumatorilor atunci când nu există probe clare. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Are cuvântul Marina Iana Kudakis pentru un minut. Mulțumesc. Zvonurile pot fi uh, periculoase. Uh, epidemia a început în Germania sau în altă parte. Zvonurile pot să distrugă lucrurile. Sunt multe întrebări rămase fără răspuns. Singurul lucru sigur este că majoritatea statelor membre au raportat cazuri uh, cu această, de infecție cu această bacterie. Avem 22 de decese până în acest moment. Și acest lucru subliniază importanța cooperării transfrontaliere. Vorbim aici și despre importanța uh, acestui centru european pentru controlul bolilor, pentru a monitoriza, pentru a colabora și pentru a informa statele membre. Noi în Regatul Unit avem noroc pentru că avem doar trei cazuri raportate, dar asta se întâmplă astăzi. Mâine s-ar putea schimba lucrurile și trebuie să fim vigilenți. Pe lângă găsirea cauzei uh, epidemiei, trebuie să informăm publicul și să-l protejăm. Acest centru de control publică uh, actualizări zilnice și prin uh, cooperare putem controla această epidemie, pentru că cetățenii informați pot evita mai bine infectarea. Mai presus de orice, trebuie să fim calmi și măsurați în reacția noastră. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Care cuvântul Nicolaus Ciuntis? Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. pentru a doua oară în șase luni, Europa se confruntă cu o criză alimentară. Sunt probleme serioase de sănătate, morți în rândul cetățenilor noștri. Ceva nu funcționează corect, domnule comisar. A fost criza dioxinei în ianuarie în Germania și acum din nou această bacterie tot în Germania. Primul caz a fost rezolvat după trei luni, iar cel de-al doilea pentru cel de-al doilea s-a dat vina pe castraveții din Spania. Sunt probleme de trasabilitate, de recunoaștere și o lipsă de controle la nivel european. În primul caz, domnule comisar Dali, în ianuarie, privind dioxina, spuneați că o să luați toate măsurile necesare pentru a vă asigura că sistemul de control alimentar va fi mai strict dar alaltăieri spuneați că vorbim despre o problemă diferită. De data asta nu vorbim de o problemă de trasabilitate. Ce trebuie să facem? să încercăm să evităm o situație ca cea prezentă și anume răspândirea panicii. Se pierd viețile oamenilor, infecția continuă și toată producția agricolă este subinaltă. Mulțumesc, domnul Gardini. Doamna Gardini, mulțumesc, domnule președinte. Ci troviamo qui a parlare di una situazione che è molto grave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 Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Dali, dumneavoastră și colegii dumneavoastră din Direcția Generală de Sănătate ați făcut bine ce ați făcut. Ceea ce nu putem să spunem despre autoritățile germane. Ce putem să facem este, cel, cel mai mic lucru pe care putem spune e că a fost un haos de comunicare, e un eufemism. Ministrul uh, pentru uh, Sănătate din Germania nu uh, a venit ieri la Luxemburg, la Consiliul de Sănătate, care avea în centrul discuțiilor această criză, ceea ce arată că nu habar n-are despre ce e vorba în Europa, că e absolut ignorant, că nu recunoaște problemele sau rămas în continuare într-o criză uh, internă de partid. Dar trebuie să spun ceea ce a spus și domnul Dali. Autoritățile din Germania uh, au crezut inițial că pot să renunțe la experții europeni și au spus inițial că nu au nevoie de acești experți și că experții se găsesc în Germania doar de trei zile și acesta este un scandal pe care trebuie să-l criticăm aspru. Însă, în același timp, dragi colegi, Trebuie să spunem și că în Uniunea Europeană este sarcina noastră să-i avertizăm pe consumator atunci când există pe piață un aliment periculos. Și trebuie să spunem foarte clar, dacă e vorba de un casavete sau de salată pe care se găsesc bacterii periculoase, care se descoperă apoi că nu sunt letale, asta e foarte bine. Dar pentru mine asta nu înseamnă că e nevoie de despăcubire și uh, pe acești castraveți din Spania sau de altundeva au existat bacterii EHEC, numai că nu acelea care au dus la cazurile de Uh, îmbolnăviri și de moarte. Dar nu, asta e, nu acesta e lucrul cel mai important pentru noi. Și cei care cunosc uh, sistemul de alertă rapidă știu foarte bine cum funcționează acesta. Ei știu că în sistemul de alertă rapidă uh, trebuie să introduci produsul și numele producătorului. Acest lucru este trecut în legislație. Pentru mine importantă e întrebarea viitorului. Ce se întâmplă pe viitor? Poate, poate mai existe uh, metode de producție care să nu fie acceptabile, pot să mai existe lacune și cine controlează în Uniunea Europeană ce se face, cum se face și cine are obligația de a uh, înscrie în documente toate aceste lucruri. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul George Lyon. Uh, thank you, uh, President. Mulțumesc, domnule președinte. Este o criză reală. Avem 23 de oameni morți, peste 2000 de oameni care au fost infectați, piața legumelor uh, a căzut la pământ, se estimează că producătorii pierd cam 300 de milioane de euro pe zi, relațiile între Germania și Spania sunt tensionate, ca să spunem măcar atât, și totuși, după 3 săptămâni de la debutul crizei, habar n-avem unde a fost sursa acestei contaminări. Domnule comisar Dali, vreau asigurări din partea dumneavoastră că se fac absolut toate eforturile pentru a afla care este sursa acestei epidemie HEC, pentru că până nu dăm de ea, până nu dăm de sursă, nu putem uh, reconstrui încrederea consumatorilor. În al doilea rând, vreau să-mi spuneți ce măsuri intenționați să luați pentru a stabiliza piața și pentru a reconstrui încrederea consumatorilor. În al treilea rând, uh, Vreau să știu de la noastră ce intenționează Comisia să facă pentru a compensa fermierii care, fără vina lor, s-au trezit cu viața distrusă și nu-și pot vinde legumele. În al patrulea rând, vreau asigurări din partea Comisiei că vor exista niște mecanisme de investigare independente pentru a afla ce a mers prost și de-abia după ce știm toate faptele vom lua uh, măsurile necesare. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc. Dau acum cuvântul doamnei Elizabeth Kersing. Două minute Domnule comisar, smete domnule președinte, dragi colegi, uh, această epidemie este absolut tragică, situația este gravă, e nevoie rapid să-i ajutăm pe cei afectați și să luăm toate măsurile posibile pentru a uh, preveni uh, extinderea acestei epidemii. Institutele de cercetare și spitalele trebuie să primească susținere din partea noastră. E nevoie de Uh, găsirea acestui agent patogen și de tratarea acestei uh, epidemii. E nevoie însă de mai mult profesionalism în uh, tratarea acestei situații pentru că în uh, gestionarea crizei s a dat vina, uh, autoritățile au pasat responsabilitatea de la unele la altele și până la urmă, pentru oamenii care au fost uh, afectați, um, sau unii oameni au murit, alții s-au îmbolnăvit, alții au suferit pierderi economice foarte serioase. În Austria, de exemplu, desfacerea de um, Uh, legume proaspete a scăzut cu 75%, uh, iar producătorii sunt afectați foarte, foarte grav. Este foarte importantă informarea corectă a consumatorilor. Aceasta trebuie să se facă uh, printr-o uh, legislație clară de identificare, de um, marcare a originii și, de asemenea, printr-un sistem foarte bun de control și de trasabilitate. Consumatorul are dreptul să știe de unde vin produsele. Acest lucru este valabil și pentru um, restaurante, nu doar pentru magazine. Autoritățile trebuie acum să risipească rapid toate prejudecățile și toate informațiile false privind legumele și să revitalizeze producția și uh, vânzarea de legume proaspete în Uniunea Europeană. Pentru că foarte mulți oameni au ajuns fără nicio vină într-o criză existențială. De aceea e nevoie de utilizarea uh, unui fond uh, european pentru acești oameni. Îi dau dreptate lui Peter Liză. Într-adevăr, viețile omenești sunt cele mai importante. Um, dar obligația noastră este în același timp să nu îi lăsăm baltă pe producătorii noștri care acum au ajuns într-o situație în care nu știu ce vor, uh, din ce vor trăi. Mulțumim, doamnă Köstinger. Are acum cuvântul Doamna Garcia Perez, un minut jumate. Domnule președinte, domnule comisar, dorim cu toții ca această criză alimentară să se încheie cât mai curând. Este obligator pentru victime și sper ca după ce se corectează erorile inițiale să se identifice focarul infecției pentru liniștea tuturor. Dar dacă ne gândim la aspectele sanitare, nu pot să nu vorbesc și de repercusiunile economice. Sau se pierd sute de mii de uh, euro în fiecare săptămână pentru crescătorii de fructe și legume din Spania. Este un sector uh, pe, către care vreau să vă atrag atenția privind uh, importanța lui pentru țara mea. Domnule comisar, trasabilitatea a funcționat la început, dar s-a pierdut foarte mult timp gândindu-ne la producția agricolă până când s-au eliminat alte forme de contaminare, cum ar fi manevrarea sau distribuția. Comisia s-a făcut ecoul informațiilor grăbite venite din Germania. De ce? E vorba de o lipsă de coordonare și închiderea unilaterală a frontierelor pentru producție, pentru produsele spaniole, este faptul că, dovada faptului că lucrurile nu merg în comunitatea europeană. Trebuie activate toate mecanismele de indemnizare a producătorilor spanioli și europeni, atât la nivel european cât și la nivelul imaginii Trebuie de asemenea să vedem ce alte măsuri trebuie luate în acest sens. Acuzațiile nefondate, improvizațiile, de lipsa de coordonare, pierdele de milioane, atacul la onoarea și credibilitatea unui sector nu sunt suficiente oare ca să ne responsabilizăm? Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, doamna Garcia Perez. Și acum are cuvântul domnul Paulson. Se pare că nu este. Deci cuvântul are Domnul um, Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Dali, pentru um, comentariile destul de măsurate de la începutul acestei dezbateri. Uh, și în comentariile mai exagerate în uh, sală, pentru că am avut un impact asupra încrederii consumatorilor și asupra vieții consumatorilor. Este o criză extrem de gravă și ați recunoscut acest lucru. Știm că este regionalizată în anumite părți din uh, Uniunea Europeană, dar nu este o problemă care ține doar de Germania, ci ține de toată Uniunea Europeană. Sistemul există pentru a găsi cauza și pentru a trata consecințele, dar mă tem că nu toate părțile sistemului sistemului au fost aplicate așa cum ar fi trebuit. Și am niște întrebări legate de sincronizare. Înțeleg că uh, alerta rapidă uh, a avut loc pe 22 mai. Mă îngrijorează faptul că experții europeni au ajuns în Germania de-abia duminica trecută, 5 iunie. De ce a durat atât de mult? Cred că acest lucru ar trebui analizat. După cum văd eu în articolul 55 din uh, ar, uh, regulamentul 1782 din uh, 2002, există această posibilitate să avem o unitate de criză. Toată lumea a spus că e o criză și noastră A spus că e o criză, o criză care escaladează în loc să uh, scadă. Și cred că acum este momentul ca Uniunea Europeană să invoce acest regulament și să aplice această criză, această unitate de criză. Un element extrem de supărător este faptul că mai întâi au dat vina pe legume și apoi au spus că de fapt nu sunt vinovate, dar asta a spulberat încrederea consumatorilor nu doar în legume și fructe, ci în întregul sistem de siguranță alimentară și de control alimentar. Domnule comisar, știu că uh, dumneavoastră sunteți de acord cu mine și salut acest lucru, dar cred că acum este momentul să avem această unitate de criză și aș dori să îmi dați un răspuns la această sugestie. Mulțumesc! Mulțumesc! Uh, acum dau cuvântul uh, doamnei Ulrike Rodost, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, eu vin din această regiune în care uh, acest agent patogen face ravagii. Este foarte, foarte agresiv și pare că nu poate fi oprit, pentru că există de la mijlocul lui mai mai mult de 1700 de persoane îmbolnăvite și 30, 23 de persoane au murit. Uh, situația din spitale este foarte dificilă. Uh, e nevoie de uh, donații de sânge peste tot. Uh, spitalele sunt pline și în fiecare zi uh, apar noi îmbolnăviri. Eu cred că acest lucru ține de responsabilitate și de curaj dacă se, avertize, se fac avertizări cu privire la uh, toate cauzele posibile, la toate originile posibile ale acestui uh, agent patogen. Important este ca alimentele să fie sigure, ele să fie bine controlate și aici s-au făcut greșeli foarte mari și încă o dată vedem că există lacune. Uh, să spunem acum în această situație că am cunoaște sursa fără să avem rezultatele laboratoarelor este o mare neglijență. Și acest lucru duce la panică, însă nu e, nevoie să ajung, nu e deloc voie să ajungem la o vânătoare de vrăjitoare care să ducă la ruină uh, mii de producători din întreaga Europa. Un lucru trebuie să fie foarte clar. Uniunea Europeană trebuie să acționeze în mod solidar și trebuie să ne ajutăm reciproc în situații de criză. La nivel medical, toți experții trebuie să se așeze la o masă și, de asemenea, la nivel economic, trebuie să fie ajutați cei care au ajuns fără să fie vinovați într-o situație de catastrofă financiară. Mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Ayuso. Două minute. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, doresc să transmit condolențele familiilor celor care și-au pierdut viața. Domnule comisar, comunicarea regulilor sanitare către opinia publică este o sarcină grea și dificilă și trebuie să fie perfect documentată. Nu este vorba de a căuta vinovați, dar aici s-au comis erori importante, începând cu acuzarii, acuzațiile precipitate a anunțate de o autoritate regională care a dus la o criză economică foarte gravă, ireparabilă. Comisia se pare că nu a coordonat foarte bine această criză și mă întreb când s-a produs primul caz și dacă s-a îndeplinit articolul 3 din regulamentul privind sistemul rapid de alertă care obligă statele membre să comunice riscurile fără întârziere în termen de 48 de ore și dacă s-a îndeplinit articolul 8 din acest regulament care obligă comisia să verifice că aceste comisii sunt uh, uh corecte și se, au o bază juridică corectă. Astfel reies în vedere, ies la iveală care sunt carențele acestui regulament, așa că trebuie revizuit. Trebuie să definim cu precizie procedurile de gestionare a crizei din partea autorităților competente datorită, din cauza acestor greșeli, cei din lanțul alimentar uh, au avut de suferit și aici intervine trasabilitatea. E vorba și de bariere comerciale, pentru că s-a apelat la proceduri arbitrare uh, care au dus uh, la daune foarte mari. Domnule comisar, cauza nu sunt castraveții, cauza sunt, este agentul patogen, cum s-a spus, cauza este stereotipul acesta al bacteriei Eh, serotipul al bacteriei care este descris în toată bibliografia științifică. Dar în orice caz, domnule comisar, trebuie să-i lăsăm pe oamenii de științe să eh, analizeze trasabilitatea, inclusiv lanțul alimentar și manevrarea alimentelor în distribuție. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și acum domnul Pererio Rodriguez, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, nimic din ce facem noi aici nu o să-i aducă la viață pe cei care au murit. Să sperăm să nu mai fie și alții uh, și uh, cei uh, bolnavi sunt, care sunt nevinovați că s-au îmbolnăvit. Știm însă câteva lucruri și trebuie să le spunem pe lume. E vorba de neglijență la nivel politic, neglijență la nivelul guvernului federal german. Nu putem să spunem uh, să acționăm ca și cum Hamburgul ar fi pe altă planetă. Doamna Merkel acționează cu foarte multă um, îngânfare, s-au întâmplat foarte multe lucruri care n-ar fi trebuit să se întâmple. E vorba de acuzații criminale la nivel la adresa unui stat, statul spaniol, într-un sector important agricultar, a dus la distrugerea câștigurilor unor familii, și vă rog foarte mult la Consiliu să cereți indemnizații totale pentru cei afectați, pentru că nu putem să-i aducem la viață pe cei morți. Să se revizuiască sistemele de control, să fie trasă la răspundere doamna Merkel, pentru ca lucrurile să se facă cu mult mai multă seriozitate, să vedem de unde provine uh, acest lucru. Nu putem să evităm responsabilitatea, nu se poate refugia în spatele unui stat descentralizat și federal pentru daunele provocate. Mai multă umilință, mai multă smerenie pentru că altfel această criză ne scapă din mână, iar Spania și agricultorii din Sud trebuie să suporte consecințele. Vă rugăm să revizuiți controlele, sistemele de alistă, pentru că în Spania vă cerem acest lucru, dumneavoastră Consiliului și statului german. Mulțumesc foarte mult! Grazie, Mulțumesc, domnul Delange, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc domnului comisar pentru că este prezent în dezbaterea de astăzi. Uh, cred că ar fi vrut să fie altundeva și anume probabil în avion către Rusia, unde la cel mai înalt nivel să facă presiuni pentru ca interdicția uh, importurilor de legume în Rusia să fie uh, corectată, să fie remediată. Uh, mulțumesc uh, domnului comisar pentru că vine să comunice cu noi astăzi, însă comunicarea comisiei în această situație a fost deficitară, ceea ce este absolut uh, uh inacceptabil. A existat o conferință de presă în care um, s-au auzit doar tot felul de povești absolut incredibile în mass media, uh, s-a spus că și castraveții uh, din uh, țările de jos ar fi infectați, cu toate că au fost 200 teste care au arătat că acest lucru nu e adevărat. Um, ne spuneți acum că sistemul de alertă rapidă funcționează repede, trasabilitatea funcționează bine, dar atunci când ajungem la comunicare, e bine, acesta este un aspect important care nu funcționează. În Germania sunt atâtea institute, autorități, mai mulți miniștri responsabili care au transmis semnale diferite ministrul pentru agricultură a făcut uh, declarații absolut uh, ridicole, spunând că oamenii nu ar trebui să mai mănânce legume crude, ceea ce absolut nu, nu e de neînțeles. Uh, și cred că situația trebuie să fie uh, remediată și trebuie să uh, analizăm foarte bine lucrurile pentru a vedea cum s-a putut gestiona această criză într-un mod atât de prost. Uh, și sper că se vor aloca fonduri din marjele suplimentare, din marjele rămase necheltuite din fondul agricol pentru această situație, așa cum am făcut și în cazul altor crize. Um, e vorba de 18 milioane de euro daune care au fost înregistrate doar în uh, țara mea și sigur că acești oameni trebuie să fie despăgubiți. Sper, domnule comisar, că veți prelua mesajul foarte puternic și îl veți duce, în, îl veți duce ministrilor agriculturii. Mulțumesc, doamna Delange. Acum are cuvântul doamna Zaborska. Două minute. Grație, signor președinte. Uh... Mulțumesc, domnule Mulțumesc, președinte. comisar, eu salut această dezbatere pentru că analizăm uh, problema din mai multe unghiuri. Analizăm uh, să vedem care este sursa acestei boli, acestei epidemii, încercăm să identificăm agentul patogen, încercăm să stabilim un tratament adecvat și aștept uh, ca companiile farmaceutice să apară cu un leac miraculos pentru această boală. Și uite așa ne-am trezit cu un alt val de panică. Dar cred că cea mai mare greșeală a fost uh, făcută în domeniul informării cetățeanului. Pentru că dacă le spui cetățenilor că nu ar trebui să cumpere un aliment într-o anumită zi pentru că este suspectat că n-ar fi sănătos, acest lucru este complet irresponsabil. Informarea cetățenilor ar trebui să fie făcută într-un mod responsabil. Ar trebui să existe o campanie unificată la nivelul Uniunii Europene și nu ar trebui să le spunem cetățenilor ce ar trebui să facă zi de zi dacă cetățenii păstrează reguli elementare de igienă personală, se spală pe mâini sau spală alimentele, acest lucru este foarte. nu, nu are niciun fel de. Uh, sunt reguli elementare care ar ocoli orice tip de uh, epidemie de acest gen, deci ar împiedica lucrurile. Asta ar fi campania asupra care ar trebui să ne concentrăm, să le spunem oamenilor care sunt regulile, regulile de bază de igienă. Stilul de viață personal uh, are un rol foarte important împotriva acestor tipuri de boli. Uh, și acest lucru ar ajuta și producătorii. Președintele, mulțumesc, doamna Zaborska. Trecem acum la procedura uh, intervențiilor spontane. Am avut 21 de solicitări, 21 de solicitări de intervenție. A fost o dezbatere foarte lungă și intensă, dar justificată. Și acum mai avem încă o a 22-a cerere deci nu este posibil să le dau cuvântul tuturor celor care au solicitat să intervină și le cer scuze de pe acum colegilor care nu vor primi cuvântul. Trebuie să respectăm uh, programul pentru că altfel vom afecta și dezbaterile ulterioare. Doamna Sichesca are cuvântul. Este important ca astăzi să vorbim despre amenințările la adresa sănătății uh, pacienților, dar și despre amenințările aduse fermierilor din cauza acestei bacterii, care nu i putem identifica sursa pretindem că avem un sistem bun de monitorizare și că asigurăm calități bune, uh, o bună calitate a alimentelor, dar ne trezim cu probleme de acest gen. Deci trebuie să vedem care este sistemul nostru de control și monitorizare și să-l îmbunătățim astfel încât să ne pregătim pentru situații și mai amenințătoare. Trebuie să nu vorbim despre surse ale posibililor amenințări dacă nu știm exact care sunt, pentru că asta împiedică procesul de identificare și uh, atrage după sine pierderi uriașe. Bineînțeles, suntem de, alături de familiile victimelor și de uh, familiile celor care sunt bolnavi, dar să nu uităm de compensațiile pentru fermierii din diversele țări care au fost afectați. Vorbim aici despre viitorul PAC și despre problema siguranței alimentare. Poate această situație ne va arăta cât de important este acest lucru, pentru că nu ține doar de uh, alimente și de sănătate. Mulțumesc, spune președintele. Andres Mulțumesc, domnule președinte. Suntem în fața unei epidemii, o problemă de sănătate publică, cum a spus domnul comisar. S-au căutat uh, vinovați și nu cauza. Sistemul nu a funcționat. Sunt 21 de morți, mii de oameni afectați și nu știm cauza la trei săptămâni de la început. Principiul precauției a fost folosit fără o bază științifică și s-au lansat acuzații asupra Spaniei castraveții spanioli nu erau contaminați. Nu erau contaminați. Repet acest lucru pentru că s-a auzit aici că persoane spuneau altfel, uh, nu? Deci vă dați seama cât de important, uh, cât de importante sunt aceste cuvinte pentru că sunt afectate mii de locuri de muncă, s-a pierdut încrederea, e o epidemie care nu cunoaște frontiere. Și sunt de acord cu dumneavoastră, domnule comisar, nu cunoaște frontiere, suntem responsabili pentru ce nu s-a făcut, pentru ce trebuie făcut imediat. Germania are o problemă de risc în acest moment. Are numărul cel mai mare de persoane afectate, dar Spania nu este vinovată. Cerem indemnizații. Mulțumesc foarte mult. Domnul Duron. Doamna Duran, mă scuzați, domnule președinte, uh, spuneați, domnule comisar, că problema nu este locală, deși este localizată. Vreau să spun acest lucru mai tare și cu mai cu putere, pentru că avem nevoie de mai multă coordonare europeană asupra acestor chestiuni. Cred că mesajul a fost foarte confuz, foarte greu, cu consecințe grele pentru producători, pentru producătorii spanioli și pentru că alții, pentru că nu sunt afectați numai cei spanioli. Deci comunicare pre, precaută de altă parte și de altă parte transparență, echilibru este dificil, e adevărat, dar principiul precauției nu înseamnă că trebuie comunicate toate prostiile foarte repede. Deci trebuie să punem lucrurile la punct și cei care sunt uh, responsabili să fie și cei care să susțină indemnizațiile. Asta veți discuta în această după amiază, nu? Este foarte important, chiar dacă dumneavoastră trebuie să vă gândiți în primul rând la victime. Dar agricultorii și ei așteaptă despăgubiri corecte, iar apoi rezistența la antibiotice și trasabilitatea rămân chestiuni importante asupra cărora trebuie să lucrăm. Mulțumim foarte mult, domnul Dodds. Sorry, uh, Mr. President. Domnule președinte, au murit 22 de persoane în Uniunea Europeană și mai mult de 2000 de persoane sunt îmbolnăvite uh, în urma acestei epidemii de ecoli în Europa. Uh, e potrivit ca Parlamentul să își exprime condoleanțele pentru cei care au pierdut uh, oameni dragi și să uh, ureze multă sănătate în sănătoșire gramnică celor bolnavi. În orice caz, sursa acestei epidemii nu este clară și Uh, în momentul de față, căutarea răspunsurilor a avut loc într-un mod haotic, ceea ce a dus la scăderea încrederii consumatorilor. Din punct de vedere economic, agricultorii vor suferi în continuare în timp ce alimentele pe care le produc sunt absolut sigure. Trebuie să reacționăm mai bine în astfel de situații. Guvernele naționale s-au grăbit să arate cu degetul și să uh, dea vina. Însă, în Trebuie să oprim acest joc de speculă, pentru că această uh, grabă de a introduce, uh, înainte să introducem legislații, trebuie să investigăm foarte bine realitatea și faptele. Mulțumesc, doamna Teresa Jimenez. Lucru cel mai important sunt victimele, pentru că nimeni nu ar trebui să se simtă neprotejat așa cum ne simțim noi, consumatorii europeni trebuie, e nevoie de claritate și responsabilitate pentru victime și eu trebuie să denunț autoritățile germane care au uh, acuzat castravetele spaniol și mai ales cooperativele din Malaga și Madeira, care erau modele de exploatări și care nu își vor reveni de pe urma acestor acuzații. Mii de familii au rămas fără loc de muncă și se întreabă de ce. De ce? Și au nevoie de un răspuns și mai ales vor să știe care va fi viitorul lor nu numai în Andaluzia, ci în toată Europa agricolă. Deci am încredere că experții vor găsi repede soluția uh, și Comisia astăzi în Consiliu să ceară măsuri economice imediate pentru toți producătorii care din Andaluzia și din toată Europa ne privesc cu multă indignare, dar și cu speranță. Mulțumesc foarte mult. Domnul Masip, doamnă Masip. Primar, la investigación y la colaborarea la nivel european cu autoritățile germane nu a fost bună și a prejudiciat pe producătorii de castraveți. Și nimeni din Germania nu a oferit niciun fel de daune pe ma, la înălțimea uh, pro, pierderilor provocate. E o problemă de credibilitate aici. Este intolerabil modul în care s-a comportat doamna Merkel cu țările din Sud în ceea ce privește agricultura și în ceea ce privește finanțele. Cineva spunea că doamna Merkel era discibola cuiva. Nu e adevărat. E vorba de credibilitate. De credibilitate morală. Mulțumesc foarte mult. Domnul Stas. voorzitter collega's eh, mijnheer de commissaris cred că trebuie să tragem învățăminte din greșelile care au fost făcute. A fost o problemă de coordonare, a fost o problemă în Germania au aceste 16 landuri, două ministere, toată lumea din guvern și din uh, opoziție au spus acest lucru. Deci trebuie să vedem că lucrurile se rezolvă atât în Germania cât și în celelalte state membre, că acum e ușor să arătăm cu degetul spre Germania, dar mâine s-ar putea să fie rândul altor state. Dar trebuie să avem niște sisteme de control și de monitorizare foarte bune în fiecare stat membru. Sistemele europene, doamna Robena vorbi mai devreme de asta, acestea par să funcționeze, sunt justificate. Poate există o lipsă de coordonare și cu siguranță există o lipsă de comunicare și trebuie să rezolvăm problemele. Dar, domnule comisar, aș dori să vă întreb în primul rând, aș, ați putea să răspundeți la întrebarea pusă de domnul Lange dacă veți avea o soluție cu adevărat europeană și, în al doilea rând, uh, cum intenționați să mergeți mai departe pentru compensarea fermierilor care au fost afectați? Mulțumesc. Acum Mulțumesc, domnule președinte. Este o situație de criză în care se vede eficitatea uh, din acest caz. Ceea ce nu a funcționat, comisarul spunea că bănuiala privind castraveții spanioli nu s-a confirmat. Nu e adevărat, domnule comisar. Ce s-a confirmat este că bănuiala era nefondată, era irresponsabilă, fără obiectiv. S-a confirmat că există morți, s-au cauzat pagube enorme sectorului acesta din Spania și s-a confirmat că, de fapt, comisia trebuie să facă ce n-a făcut până acum și anume să ia măsuri dure pe mai multe fronturi, astfel încât bănuielile nefondate, lipsite de credibilitate, să nu se răspândească și să nu afecteze un stat membru, Spania, să se ia măsurile necesare pentru aceștia. Cei prejudiciați trebuie despăgubiți, trebuie ca marca Spaniei să-și recapete imaginea ca producător de produse uh, de bună calitate în domeniul alimentar. Mulțumesc foarte mult! Are cuvântul acum doamna Judith Mertis. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Suntem acum într-o situație de criză și, foarte sincer, cred că avem mai, ar fi mai bine să uh, nu mai arătăm cu degetul și să dăm vina unul pe alții, ci să încercăm să soluționăm această criză. Toate celelalte lucruri pot să fie lăsate pe mai târziu. Prioritatea noastră este să soluționăm acum criza. Trebuie să găsim un tratament pentru pacienții care sunt rezistenți la antibiotice și Uh, sau uh, cu bine, uh, să găsim tratament pentru tulpina care este uh, rezistentă la antibiotice și sigur că trebuie să uh, soluționăm problema încrederii consumatorilor. Și apoi trebuie să ne întrebăm care este uh, situația în ceea ce privește sistemul nostru de gestionare a crizelor. Unde este responsabilitatea? Dumneavoastră, domnule comisar, veți uh, merge la Consiliu în această după-amiază și veți discuta cu miniștrii. Um, cine va prelua responsabilitatea? Care vor fi? Cum vom fi împărțite competențele? Problema antibioticelor este o altă uh, problemă. Sunt foarte mari uh, diferențe între toate țările din Uniunea Europeană și trebuie să avem o abordare unitară. Mulțumesc. Acum dar are cuvântul doamna Angelica Wertmann. Mulțumesc! EHEC este cuvântul, este live motivul ultimelor săptămâni. În primul rând, sigur că trebuie să ne gândim la victime. Pentru sănătatea populației, autoritățile au obligația de a informa, pentru că binele oamenilor este cel mai important. Există în Statele Unite un sistem de alertă rapidă. În continuare, în Europa există 2000 de oameni bolnăviți, mai mult de 20 au murit. Și acum trebuie să vedem unde este acest uh, agent patogen în momentul în care el a fost găsit pe, uh, pe casaveții din Spania, uh, a trebuit anunțat acest lucru. În ceea ce privește despăgubirile, uh, e clar că persoana care a cauzat această epidemie, cei vinovați trebuie să plătească aceste pagube. Mulțumesc! Grazie. La parola onorevole. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Boguslav Sonic. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul în această dezbatere extrem de importantă. Cetățenii europeni au nevoie de eficiență din partea instituțiilor europene în prevenirea unor epidemii care să se împrăștie, să se răspândească în toată Europa, dar mai presus de orice, siguranța alimentară și uh, măsurile de prevenție sanitară ar trebui să fie pregătite pentru a împiedica panica. Asta ar trebui să fie un lucru total independent de administrațiile naționale. Și ar trebui să, uh, ca administrațiile naționale să poată acționa singure în momente de criză. În acest caz, panica nu a putut fi împiedicată, ceea ce a dus la pierderi de milioane de euro, uh, inclusiv pentru fermierii din Polonia. Prețurile au scăzut cu două treimi doar o săptămână în Polonia. În fiecare săptămână producătorii uh, au pierderi de 2 milioane de euro pe uh, săptămână și acum câteva săptămâni, uh, acum câteva luni uh, cu gripa porcină, instituțiile europene nu au prevenit panica. Mulțumesc, domnul Tarabella. Domnule președinte, stimați colegi, solidaritatea este un principiu fondator important al Uniunii Europene și trebuie să ducă la responsabilizarea actorilor. Nu e normal ca Germania să lanseze Europa într-o dramă de la prima conferință de presă care a, a acuzat castravetele spaniol. Nu este normal să se acuze fără prove, fără uh, a comun- fi sigur că se comun, se creează o asemenea situație de criză. Suntem din această cauză, am trecut de la criză la psihoză toate aceste zgomote, toate aceste bănuieli și vânătoarea de vrăjitoare uh, arată lipsa de responsabilitate. Relația de încredere dintre consumator și producător este întreruptă din nou, deci trebuie să tragem învățăminte, să determinăm cele mai bune mijloace de a pune la loc o trasabilitate transfrontalieră și celula de comunicare europeană și celula de gestiune trebuie să tragă aceste învățăminte pentru că altfel 21 de oameni au murit inutil. Mulțumesc foarte mult și acum am dat cuvântul uh, la zece colegi la Catch the Eye. Vreau să le cer uh, scuze celorlalți 12 care nu vor putea vorbi și dau acum domnului comisar Dali ca să răspundă la cele spuse. După o dezbatere atât de bogată, așteptăm răspunsul Comisiei. Mulțumesc. Aveți cuvântul, domnule comisar Dali. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumesc tuturor deputaților care au contribuit la această dezbatere. Nu voi avea timp să răspund la fiecare observație extrem de interesantă care a fost făcută, dar vă pot asigura că am luat notă de sentimentele care au fost uh, exprimate în acest for. Astăzi am spus că voi participa la Consiliul de Agricultură, mâine voi fi la Berlin pentru a mă asigura că voi participa la o întrunire de coordonare care se uh, întâmplă la nivelul autorităților de uh, siguranță alimentară din Berlin și uh, autorităților sanitare din Berlin. Uh, pentru a ne asigura că acest lucru uh, va fi uh, o soluție bună. Prima mea uh, problemă este să împiedic spitalizările, să opresc numărul de bolnavi, de infectări. Acesta este prioritatea numărul unu și mă concentrez asupra mobilizării uh, pentru a identifica mai rapid cauza. Am stabilit o criză de gestionare a crizei pe 30 mai și la nivelul comisiei noi ne mobilizaserăm complet la acel moment în timp. Serviciile de sănătate publică s-au uh, mobilizat ale Comisiei și Centrul European de Control al Bolilor uh, și-a activat uh, celula de criză pentru a avea o valoare științifică cât mai rapid. Comisia a solicitat Centrului European să uh, facă o evaluare de risc științifică și noi avem reuniuni zilnice cu experți din statele membre. Am avut comunicări, rapoarte, Uh, am împărtășit uh, sistemul de tratamente, uh, deci am luat câteva măsuri într-un timp foarte scurt. Trebuie totuși să fim foarte atenți și să ne păstrăm perspectiva, pentru că este foarte ușor pentru noi toți să judecăm și să privim în urmă și să facem declarații. Dar una este să privești în urmă și alta este să fii în mijlocul furtunii, în mijlocul crizei. Și trebuie să avem grijă în criticile noastre și în declarațiile noastre, pentru că ă, deși insistăm, așa cum insist eu, că ar trebui să luăm o decizie pe baza unor ă, dovești științifice clare, totuși nu ar trebui să-i terifiem pe cei care trebuie să ia decizii și uneori iau decizii riscante, în situație extrem de dificile și să nu-i terorizăm pentru că după aceea uh, vor uh, fi puși la zid și toată lumea îi va judeca și va judeca deciziile pe care le-au luat. pentru că acest aspect al gestionării uh, este extrem de important. Sunt aceleași țeluri pe care le aveam cu controlele de verificare și de împărtășire a informațiilor. Avem un sistem în Europa care permite comunicarea rapidă. Pentru a avea această comunicare rapidă, am aplicat principiul subsidiarității. Deci mergem cât mai aproape de bază, acolo unde comunicarea ar trebui să demareze. De acum trebuie să fim atenți, pentru că dacă începem să avem, să adăugăm strat după strat după strat de control, de controle, de inspecții și așa mai departe, atunci, practic, nu vom mai avea viteză. Și atunci când vorbim despre o situație de viață și de moarte, viteza este cea mai importantă. Uh, în ceea ce privește informarea, noi transmitem informații la fel de rapid pe cât le primim. Și trebuie să spun că Comisia, în ceea ce privește informările, este de acord că o comunicare coordonată și rapidă este un element esențial al gestionării de risc. Dacă vă amintiți, în 2009, după AH1N1, am stabilit un sistem de comunicare la nivel de sănătate publică și comisia noastră are o rețea de comunicare. Uh, în mod clar, va trebui să implicăm mai mult pe actorii regionali în acest uh, proces, precum și OMS-ul, pentru că ieri am uh, stat de vorbă cu un reprezentant al OMS exact pe această temă a coordonării informației, pentru a ne asigura că există coordonare deplină între înainte să facem comunicările. În ceea ce privește studierea a ceea ce s-a întâmplat, investigațiile, analizele, bineînțeles că le vom face, dar de îndată ce suntem încrezători că am oprit contaminarea, atunci ne vom concentra și asupra ceea ce s-a întâmplat și asupra protocolelor de anchetă și a coordonării acestora în toate statele membre. Dar după această uh, criză se va finaliza. Și atunci vom reflecta și asupra întrebării dacă avem nevoie de mai multe instituții de coordonare la nivel european. Poate e un răspuns, dar asta va implica foarte multe discuții atât aici, cât și la nivelul statelor membre. În ceea ce privește despăgubirile, acest lucru va fi discutat în această după-amiază la Consiliul de Agricultură și sunt sigur că domnul comisar Cioloș face tot posibilul pentru a găsi și a dezvolta moduri de a despăgubi fermierii care au suferit de pe urma acestei crize. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Președintele, mulțumesc. Am încheiat acest punct. Trecem la următorul și anume recomandarea pentru a doua lectură a raportului privind folosirea eurovinietei pentru vehicule